darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Vă rog să luați loc. Ich erkläre die am 28. Deschis, declar uh, sesiunea plenară redeschisă.